poziția de securitate cu privire la conferința de revizuire a tratatului de neproliferare a armelor nucleare din 2015. Are cuvântul doamna Federica Mogherini. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru această dezbatere. Este un subiect uh, pe care îl consider foarte important, această conferință care va avea loc uh, la New York între 27 aprilie și 2 mai. Un uh, eveniment uh, foarte important cu privire la neproliferarea la nivel global a armelor nucleare. Și așa cum am mai spus și în octombrie la audiere din acest Parlament, intenționez să mă implic pe această temă și vă spuneam și că vreau să particip la reuniunea de deschidere a acestei conferințe. Dar vreau să subliniez și rolul esențial al Parlamentului European în această chestiune. Dacă nu mă înșel, în 2010 Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care modela poziția Uniunii Europene în această privință și cred că, iată, avem ocazia să avem un dialog pe această temă și aș dori să vă mulțumesc pentru toate ocaziile de până acum unde Serviciul de Acțiune Externă a fost invitat pentru dezbateri. Vorbind acum despre conferința din acest an, prognoza este una mixtă. Există păreri diferite în ceea ce privește nivelul de implementare a planului de acțiune din 2010, ceea ce face ca unele opinii să fie dificil de reconciliat. Cred că în acest context este important să nu pierdem din vedere anumite chestiuni care, deși regionale, pot fi relevante pentru această conferință. În primul rând, negocierile în curs cu Iranul, pe care le facilitează Uniunea Europeană, eu uh, personal, în urma rezoluției Consiliului de Securitate. Și așa am putea demonstra că este posibilă o soluție pașnică la un conflict serios și în beneficiu tuturor. Și un alt element care ar putea influența rezultatul acestei conferințe este faptul că uh, conferința cu privire la Um, armele de distrugere în masă din Orientul Mijlociu, care fusese programat anterior, nu a avut încă loc și aș dori pe această cale să vă mulțumesc uh, pentru eforturile dumneavoastră în calitate de facilitator. Însă sper că cu eforturi concertate vom putea avea succes la conferință. Atunci uh, când vorbim despre partea de dezarmare din cadrul uh, TNP, Trebuie vorbit și de consecințele catastrofale a oricărei utilizări de arme nucleare. O discuție pe această temă a avut loc uh, recent uh, la Viena, sub organizarea Austriei, și în timp ce unii își doresc o interzicere uh, juridică a acestor arme, alții sunt în favoarea unei reduceri treptate, ținând cont și de mediul de securitate. După cum știți, și Uniunea Europeană are state membre cu un istoric diferit, păreri diferite, sensibilități diferite. M-a încurajat faptul că la recenta conferință de la Londra, cinci uh, state care au semnat uh, tratatul de neproliferare și au reconfirmat angajamentul în conformitate cu obiectivele stabilite și <clears throat> au avut și contribuții pentru uh, o mai mare transparență reciprocă. Eu cred că conferința, chiar dacă, așa cum vă spuneam, încă suntem în curs de stabilire a poziției noastre formale. Deci această conferință, în primul rând, ar trebui să vizeze consolidarea aplicării tratatului. Așa cum vă spuneam, în momentul de față pregătim cu statele membre poziția noastră comună pentru conferință și chiar dacă părerile statelor membre sunt uh, uneori diferite, sunt uh, încrezătoare că vom putea ajunge la o poziție comună așa cum am făcut-o și cu alte ocazii. Personal, cred, dar e și poziția UE, că TNP trebuie să fie piatra de temelie pentru regimul global de neproliferare, ca fundație esențială pentru dezarmarea nucleară și reprezintă și un element important în ceea ce privește și utilizarea uh, pașnică a energiei nucleare. După cum știți, noi susținem universalizarea și aplicarea eficientă a TNP, Tratatului de Neproliferare. Cred că va trebui să continuăm să promovăm o implementare mai susținută și mai echilibrată a planului de acțiune adoptat în 2010 la conferința TNP. Și acest plan de acțiune a reprezentat uh, <clears throat> foaia noastră de parcurs și uh, în um, prealabilul acestei conferințe și cred că trebuie încurajate din nou toate statele semnatare pentru a-și respecta angajamentele asumate în 2010 pentru ca conferința să poată ajunge la o viziune comună cu privire la modul în care se pot obține aceste obiective. Știu că nu avem prea mult timp la dispoziție, dar permiteți-mi să uh, evoc câteva elemente a poziției europene, așa cum se prezintă în modul de față. Asta sigur sub rezerva faptului că această poziție comună încă nu este una oficială, ci în curs de elaborare. În ceea ce privește dezarmarea, cred că trebuie să ne reafirmăm angajamentul de a urmări dezarmarea nucleară în conformitate cu articolul 6 al TNP și să evocăm necesitatea unor progrese concrete, în special în ceea ce privește arsenalele rămase de arme nucleare. Cred că trebuie ținut cont de progresele de până acum, în special ținând cont de responsabilitățile care vin statelor care au arsenalele cele mai mari și de asemenea salutăm și progresele semnalate de America și Statele Unite în ceea ce privește implementarea noului tratat și îi încurajăm să uh, vizeze uh, o și mai mare uh, dezarmare și reducerea arsenalului de care dispun de toate tipurile de arme nucleare. De asemenea, încurajăm și aplicarea um, și um, fructificarea obiectivelor, așa cum au fost stabilite în planul de acțiune de la conferința din 2010 și în ceea ce privește raportarea. În ceea ce privește controlul uh, armelor, trebuie să renoim uh, angajamentul nostru și să implicăm și uh, Uh, organisme multilaterale, în special în ceea ce privește conferința cu privire la dezarmare. Pentru că o problemă aici este faptul că nu s-a putut agrea un program de lucru și nu este doar un eșec, ci ne și îngrijorează. Cred că trebuie să solicităm o finalizare cât mai rapidă a lucrărilor convenției care vizează uh, fisiunea nucleară pentru folosirea acestora ca armament. Un alt tratat important este cel cuprinzător în ceea ce privește interzicerea armelor nucleare, care face parte din efortul de neproliferare și personal mă voi implica în continuare pentru intrarea în vigoare, pentru că reprezintă o prioritate nu doar a mea, evident, ci și a Uniunii Europene. Voi promova în continuare acest obiectiv, nu doar prin acțiuni diplomatice, ci și prin angajament financiar, pentru că noi contribuim în mod substanțial la organizația CTBT din 2006 și aș dori să profit de ocazie pentru a mulțumi Parlamentului European pentru susținerea acestei uh, organizații și finanțarea acordată. Așa cum vă spuneam, personal voi rămâne implicată în uh, lucrările acestei organizații CTBC astfel încât tratatul să poată intra în vigoare cât mai curând. În ceea ce privește neproliferarea, viziunea Uniunii Europene este că comunitatea internațională se confruntă în continuare cu Um, provocări majore în ceea ce privește neproliferarea și trebuie să facem mai multe pentru a menține um, credibilitatea regimului TNP. Cred că revine Consiliului de Securitate ONU răspunderea primară în acest sens, în special atunci când este vorba de cazuri de nerespectare. Nu voi trece în revistă diferitele cazuri uh, individuale, dar dacă veți dori, sigur voi putea să mă refer la unele dintre acestea. În ceea ce privește folosirea pașnică a energiei nucleare, vom uh, reafirma dreptul tuturor uh, semnatarilor la tratat de a beneficia de uh, utilizarea energiei atomice pentru scopuri pașnice, fără discriminare și în conformitate cu tratatul. În final, dar nu în ultimul rând, permiteți-mi să mă refer și la securitatea nucleară. Eu cred că summitul Uh, cu privire la securitatea națională reprezintă un proces uh, crucial pe care l-am urmărit îndeaproape și atunci când am fost uh, ministru. Eu cred că reprezintă și cheia pentru reducerea amenințării nucleare și pentru securizarea materialului nuclear în următorii ani. Uniunea Europeană dorește să susțină rolul de lider al Agenției um, pentru Energie Nucleară, care beneficiază de asemenea și de sprijinul Uniunii Europene pentru Fondul de Securitate Nucleară, uh, 40 de milioane um, ca cifre și în acest sens uh, doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru susținerea acestui efort financiar și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte Mogherini. Deschidem dezbaterea și au acum cuvântul reprezentanții grupurilor politice. Din partea PP, domnul Galer, două minute, vă rog. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă înalt, înalt reprezentat, vă mulțumesc pentru declarația făcută. Eu cred că în legătură cu acest subiect există un larg consens în instituția noastră. Este foarte important ca noi, europenii, să fim reprezentați la această conferință cu o poziție comună pentru că și aici important este că împreună suntem puternici. Sper să se ajungă la un moment dat și la un acord cu Iranul și sprijinim eforturile grupului 3 plus 3 și cred că dacă vom ajunge în acest domeniu la un rezultat bun, acest lucru va avea un efect pozitiv asupra întregului proces de neproliferare. Am îngrijorări în legătură cu uh, o țară cum este Corea de Nord, în ce privește uh, interdicția uh, testelor nucleare. Această țară nu respectă această interdicție și uh, cred că trebuie să păstrăm un contact strâns cu China pentru ca și uh, regimul din Pyongyang să poată fi într-un fel controlat. Cred că uh, în ce privește um, dorința de a crea stimulente. Avem un exemplu nefericit în relația Rusia-Ucraina. Uh, Convenția de la Budapesta eh, prevedea ca Ucraina să renunțe la armamentul nuclear, în același timp însă granițele Ucrainei să fie garantate de marile puteri nucleare, de Marea Britanie, de Rusia. E, bine, în situația în care se află Ucraina acum, nu cred că mai există foarte mult interes să renunțe la armamentul nuclear, ba din potrivă, cred că și alte țări ar putea să se gândească că ar putea fi o opțiune să dezvolte arme nucleare. Tocmai de aceea cred că trebuie ca Rusia să se întoarcă înapoi în Europa pe cale pașnică. Mulțumesc în numele grupului eh, SID, doamna Ana Gomes. Sunt 70 ani sub as de Hiroshima și Nagasaki. Mulțumesc trebuie să ne gândim la eh, incidentele și evenimentele de la Nagasaki și eh, Hiroshima. Dar în ultimele decenii, numărul țărilor care dispun de armament nuclear a crescut. Cred că ar trebui să ne luptăm ca întreg armamentul nuclear de pe Mapamond să fie uh, distrus. Există deja un conflict strategic în Europa care uh, devine din ce în ce mai amenințător. Eu cred că Eh, trebuie eh, ca și Rusia să accepte respectarea moratorului de la Budapesta, dar refuză să facă acest lucru. Să ne gândim și la eh, statele din nordul Africii, din alte regiuni Trebuie să uh, analizăm uh, foarte clar ce se întâmplă. Armamentul nuclear nu are un efect descurajant. Proliferarea lor duce uh, la sporirea proliferării. Să ne gândim ce pericol există dinspre Corea de Nord. Eu cred că trebuie ca toate marile puteri nucleare să dovedească autoreținere. Atâta timp însă cât dispun de un arsenal atomic, sigur că nu pot cere altora ca uh, aceste state să uh, renunțe sau să nu fie interesate de a deține armament nuclear. Să ne gândim și ce se întâmplă în Pakistan, în Israel, în Iran pentru ca tratatul de neproliferare să uh, devină o realitate, este important și ca acordul CTBT să intre în vigoare. Deci, e important să uh, adere și alte state la aceste acorduri, să existe un dialog cu uh, aceste state. Uniunea Europeană trebuie să facă uz de puterea diplomatică pentru um, a uh, stimula o evoluție pașnică și pentru a obține garanții suplimentare că se va renunța la armamentul nuclear. Uh, și să ne gândim și la atitudinea Franței și Marii Britanii din acest punct de vedere. Mulțumesc. Domnul Giambaschi, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș, doamna Mogherini, aș putea să spun încă de la bun început că sunt foarte impresionat de curajul dumneavoastră pe care l-ați exprimat în, încă o dată în uh, hemiciclul nostru. Vă mulțumesc pentru asta. Vreau să vă spun că tratatul de neproliferare este singurul tratat care pune accentul pe preîntâmpinarea răspândirii armelor nucleare, însă noi trebuie să fim foarte atenți la statul islamic și extremismul islamic și amenințarea pe care aceasta reprezintă și felul în care s-ar putea ca astfel de arme nucleare să ajungă în mâini greșite. Deci noi trebuie să ne concentrăm pe acest lucru, pentru că Armele acestea reprezintă o amenințare pentru întreaga omenire și reprezintă o amenințare pentru securitatea noastră a tuturor. Uh, și trebuie să îmbunătățim securitatea întregului stoc de arme nucleare, a site-urilor în care acestea se află și în același timp trebuie să continuăm să promovăm utilizarea pașnică a energiei atomice pentru că și a tehnologiei atomice, pentru că e clar că este tehnologia cea mai curată și uh, 30 de la Doamna Lözing, în numele GUE. Mulțumesc. Mă întreb de ce în acest parlament uh, conferința de revizuire a tratatului de neproliferare um, este tratat doar ca dezbatere și fără rezoluție, pentru că acest lucru ar fi fost un semnal necesar. Tratatul de neproliferare a fost o consecință necesară după aruncarea bombelor atomice asupra Hiroshima și uh, Nagasaki. Amenințarea cu bombe nucleare nu mai are voie să fie un mijloc de negociere. Dar iată că și după 70 de ani avem uh, în continuare arsenale puternice și războiul civil din Ucraina nu are voie să influențeze acest proces de proliferare. Va trebui să vedem ce rol uh, dorește să joace Uniunea Europeană. Și e uh, un lucru de necăduit uh, faptul că există opinii foarte clare de o parte și de alta. Și săptămâna trecută uh, Statele Unite, Rusia, China, Franța au semnat o declarație comună care sublinează încă o dată necesitatea neproliferării. Dar se pare că nu doar în această cameră uh, acest subiect este tratat cu dezinteres. Nici în presă nu se prea uh, citește nimic de astfel de lucruri chiar dacă în uh, momentele pe care le traversăm, așa ceva ar putea aduce mai multă credibilitate și pentru soluția uh, conflictului uh, care se află la granițele Europei. Pentru că armele nucleare, până la urmă, periclistează viața tuturor. Mulțumesc, are cuvântul domnul Sebalges, două minute. Mulțumesc, doamnă comisar. Mă bucur că Eh, există un angajament manifest din partea Comisiei și eu înțeleg lucrurile astfel că se dorește o colaborare cu Parlamentul nostru. Antevorbitoarea mea eh, s-a referit deja la acest aspect. Cred că eh, ar fi cazul la un moment dat să avem o rezoluție uh, Um, în legătură cu uh, pregătirea acestei conferințe. Cred că trebuie să existe o rezoluție comună. Cum a spus și domnul Galler aici, pentru această problemă există o largă susținere în Parlamentul European. De ce să nu o facem într-o manieră manifestă, susținând-o pe doamna comisar în eforturile sale? Acordul de neproliferare a armamentului nuclear este o chestiune foarte importantă. Am avut o audiere recent în comisia noastră și, eh, așa cum am înțeles eu, atunci lucrurile, perspectiva nu este foarte fericită să se ajungă uh, pe scară largă la un asemenea acord. De 15 ani se tot constată că planul de acțiune nu a putut fi dus la îndeplinire, care uh, a fost uh, decis încă înainte de 2010. Statele membre nu par a fi dispuse să semneze un asemenea acord. Lucrurile s-au schimbat foarte mult în sudul, în estul continentului european. Cred că trebuie să sporim eforturile de a stăvili armarea nucleară. Altfel se ajunge la un fel de anarhie nucleară să încercăm să ajungem la un numitor comun uh, pentru uh, o dezarmare în privința armamentului nuclear. Uh, care este părerea dumneavoastră? Nu cumva se diluează mai degrabă acest tratat? Mulțumesc în numele grupului FDD, domnul Ucan. Mulțumesc. Tratatul în ceea ce privește neproliferarea armelor nucleare. S-au spus multe și faptul că există foarte multe semnături în josul paginii acestei, uh, acestui tratat, printre care și Regatul Unit. Și acum, e clar că uh, războiul rece a uh, dus la o proliferare mai mare a acestor arme și vedem că acum, în anumite regiuni ale lumii, din nou există acest risc. Uh, Orientul Mijlociu, spre exemplu, ne demonstrează cât de repede poate fi pusă sub semnul întrebării securitatea. Și există, poate, în acest hemiciclu niște fanatici care și-ar dori o escaladare și care și-ar dori uh, uh, să existe amenințări pentru securitatea statelor membre. Însă, noi putem spune că nivelul de dezarmare și tratatul de neproliferare sunt în continuare la latitudinea statelor membre care să hotărască ce și cum. Frunzulica, per un minut e 30. Mulțumesc, doamnă Frunzulică, un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată înaltă reprezentantă, mai întâi partea bună a medaliei. Lipsa de progrese în ceea ce privește implementarea acestui uh, tratat uh, arată lipsa de ambiție a părților participante la conferința de revizuire a TNP. Există însă o posibilitate de a restaura încrederea și anume progresele înregistrate în negocierile cu Iranul de la alegerea noului guvern. Se pare că anumite chestiuni cheie au putea putut fi depășite. Cred că progresul cu Iranul poate fi tradus într-un uh, acord care să enumere un, un plan de acțiune cu, cuprinzător care să specifice obiective clare. Și dacă așa ceva s-ar putea transforma în norme internaționale, acest lucru ar încuraja foarte mult aceste uh, negocieri. Eu cred că dezarmarea nucleară reprezintă uh, o parte esențială. Și acum uh, partea proastă a medaliei. Vă reamintesc că memorandumul de la Budapesta din 94, care a fost deja menționat aici, a făcut ca Ucraina să renunțe la arsenal nuclear uh, în schimbul unor garanții de securitate. Acest lucru riscă să submineze procesul de neproliferare, în timp ce uh, conflictul în Ucraina arată nerespectarea garanțiilor de securitate. Și vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare și uh, răbdare. Mulțumesc, care acum cuvântul uh, domnul Iurec. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să combatem proliferarea armamentului nuclear, dar trebuie de asemenea să încercăm să uh, combatem uh, statele care amenință că vor folosi uh, armele nucleare. Rusia, de pildă, în doctrina sa militară afirmă că ar putea să recurgă la armamentul nuclear împotriva oricărei țări în uh, condiții de război. Deci, uh, stimată uh, vicepreședinte a Comisiei, eu cred că o asemenea poziție trebuie să fie combătută, ea constituie o amenințare pentru orice stat membru al Uniunii Europene. Este nevoie de o declarație clară că o țară cum este Rusia nu va recurge niciodată la armamentul nuclear împotriva unui stat care nu deține arme nucleare. Deci, ă, fac apel la dumneavoastră să ă, aveți o asemenea inițiativă la următoarea conferință. Domnul Castaldo, pentru un minut. NPT. Mulțumesc, ă, domnule președinte. NPT, CTPT. Din păcate, acronime necunoscute pentru milioane de cetățeni din Uniunea Europeană și celor care se ocupă de relații internaționale le uh, solicită un uh, zâmbet uh, ironic. Și ironic e faptul că aceste acțiuni nu sunt respectate, de, în special de acele uh, state cărora le vine responsabilitatea de a o face. Și mă refer la cele cinci state membre care fac parte din Consiliul de Securitate, pentru a nu mai vorbi de uh, Corea, India și Pakistan. Știm uh, bine că la Osla în 2013, în uh, această conferință nu s-a ajuns la niciun fel de uh, uh, progrese și nici ulterior la Viena. Însă angajamentul, așa cum spuneați, doamna înaltă reprezentantă, ar trebui să fie complet și din partea tuturor, în special din partea celor state care dispun de un mare arsenal. În special în vremuri uh, ca acestea, când avem de face cu o posibilă mare confruntare geopolitică în Ucraina. Însă aceste lucruri ar trebui însoțite de obiective obligatoriu și în acest sens salut și o posibilă rezoluție a Parlamentului. Și pentru a încheia, poate că ar trebui să vorbim și despre testele nucleare. Nu cred că locuitorii din insulele Marshall ar trebui să mai sufere de pe urma acestor experimente nucleare și ar trebui interzise în totalitate și susținem uh, solicitarea lor de uh, daune interese din partea Statelor Unite. Mulțumesc, domnul Kof, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și doamnei vicepreședinte pentru această intervenție. Pentru multă lume, armele nucleare par să fie o problemă a trecutului, a războiului rece, care s-a încheiat de multă vreme, însă tensiunile care există în momentul de față se află la momentul culminant, cel mai culminant de decenii încoace. Și cazul Ucrainei demonstrează foarte, mult că, demonstrează foarte clar că există dificultăți. Estul și vestul din nou se află într-un fel de conflict înghețat. Americanii, aliații noștri, sunt de părere că trebuie ca Uniunea Europeană să solicite o dezescaladare și o, să solicite o semnare a acestui tratat din partea tuturor. Și e nevoie de asemenea și de inspecții pentru a ne asigura că astfel de acorduri sunt într-adevăr și implementate. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că acest cadru de dezarmare, de neproliferare, nu va duce la izbucnirea unor altor forme de conflict. Și vă cer să faceți acest lucru în numele Uniunii Europene, pentru că tensiunile actuale cu Rusia trebuie să fie treptat Uh, dezamorsate și trebuie să ne fixăm niște ținte pe care să le realizăm în materie de dezarmare. Domnul Balcitis pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și în altei reprezentante Problema armamentului nuclear este o problemă foarte complexă, iar în ce privește conferința de revizuire a tratatului de neproliferare, este limpede de pe acum că nu va exista o soluție facilă. Uh, nici negocierile cu Iranul nu sunt uh, facile. Situația în uh, relația cu Corea de Nord se conturează a fi deosebit de dificilă. În momentul de față intrăm într-o nouă etapă. Mă refer la criza Ucrainei și la poziția Rusiei. Tratatul de non-proliferare a fost gândit în perioada războiului rece pentru a garanta stabilitatea. Anume, acum nu putem decât să sperăm că uh, Uh, eforturile noastre de a garanta stabilitatea vor da din nou uh, roade. Uh, președinte, onorevoli colegi, alto Domnule președinte, înaltă reprezentantă, stimați colegi. Din păcate, Dată fiind uh, importanta conferința părților care va avea loc, e foarte regretabil faptul că de data aceasta nu am decis să venim cu o rezoluție așa cum am făcut-o și anterior. În acest moment trebuie să ne exprimăm clară părerea, în special în vremurile pe care le traversăm și mă refer aici la conflictul din Ucraina, dar și într-un moment crucial pentru finalizarea negocierilor cu Iranul pentru că astfel și în alta noastră reprezentantă ar fi beneficiat de o susținere formală din partea acestui parlament. Acum nu e vorba doar de a ne gândi pe termen lung. Neproliferarea are o influență și asupra unor delicate scenarii în ceea ce privește acțiunea externă a Uniunii Europene. Și de aceea trebuie să ne gândim la căi noi pentru a depăși actualul stadiu. Și mă gândesc aici la inițiative umanitare care a venit cu un impuls în plus la conferința de la Viena de anul trecut, pentru că astfel trebuie să venim cu o modalitate de a relansa ambiția inițială a acestui tratat de neproliferare. Mulțumesc. Trecem acum la intervențiile spontane. Are cuvântul domnul Ward, un minut. Ne-a, ne facultat. Vă rog. Ward, Da, mă iertați, credeam că a spus domnul Ward, ori eu sunt doamna Ward. Eu uh, lucrez foarte îndeaproape cu societatea civilă și tocmai de aceea cer autorităților să țină seama de îngrijorările sporite pe care aceste organizații uh, le exprimă în ceea ce privește uh, amenințările pe care le-a reprezentat pentru planeta noastră, uh, chiar din existența acestor arme nucleare ca și reprezentanții politici din uh, peste 160 de țări, am participat și eu la conferința de la Viena, care a fost organizată de guvernul austriac, pentru a discuta care ar fi consecințele uh, unor astfel de arme nucleare. Și uh, putem spune că și forumul societății civile a fost deosebit de interesant. Foarte multe organizații au participat și părerile lor trebuie să fie luate în considerare în momentul în care discutăm despre TNP și despre o eventuală interdicție a acestor arme nucleare. Anche per i tempi, l'onorevole... Mulțumesc pentru faptul că ați respectat timpul de vorbire. Are cuvântul domnul Iacovici, un minut. colegama Mulțumesc. Sunt de acord cu acele colege și acei colegi care au vorbit astăzi despre nevoia de a adopta o rezoluție. Cred că Parlamentul European în acest domeniu a dovedit că poate vorbi într-un glas, că suntem conștienți de pericolul pe care armamentul nuclear îl constituie. Nu doar pentru că există riscul ca anumite țări să recurgă la armele nucleare pentru a interveni împotriva democrației, dar ă, și pentru că ar putea să se distrugă ă, planeta în felul acesta. Tocmai de aceea cred că este nevoie de o rezoluție. Și când doamna Mogherini a enunțat o serie de principii, când s-a referit la lipsa de resurse, de la nevoia de a avea uh, securitate nucleară, uh, este important să uh, impunem în primul rând acordul uh, împotriva uh, testelor nucleare. Mulțumesc. Internațional e de vital Are cuvântul domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. La nivel internațional, subiectul acesta este deosebit de important și de aceea trebuie să uh, susținem semnarea acestui tratat de neproliferare din partea tuturor e clar că există o amenințare foarte clară și trebuie neapărat să fim conștienți de acest lucru. Dezarmarea trebuie să fie efectivă și trebuie să se renunțe la arme nucleare. Și statele membre și NATO au de asemenea o adevărată su, uh, putere în cadrul acestor convenții internaționale, tocmai pentru a limita arsenalul nuclear. Uh, nu uitați că discutăm acum și despre un arsenal nuclear care se află în Asia și trebuie ca noi, Europa, să încercăm să uh, orientăm dezbaterile. Nu uitați situația din Orientul Mijlociu, do doctrina care există și felul în care poate fi instrumentalizat tratatul. Toate aceste lucruri sunt importante și pun sub semnul întrebării pacea în întreaga lume. E clar că Iranul are arme nucleare și nu a semnat tratatul și e adevărată situația de impunitate și asta mai mult cu, aș spune, cu uh, uh, oarecare complicitate din partea Uniunii Europene. Și vreau să vă spun încă o dată că mare majoritatea grupurilor politice, PP-ul, socialiștii, nu ne-au dat posibilitatea să discutăm aceste aspecte în Parlament în ceea ce vrește tratatul de neprofilare. Termină cu il Mulțumesc, dezbaterea se încheie aici. Are acum cuvântul? Ba nu, mai este domnul Corao care a solicitat să intervină un minut, dar este ultima intervenție, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că m-ați exclus, dar iată că nu. Ei bine, vorbim uh, de revizuirea tratatului de neproliferare a armelor nucleare care va avea loc la New York în mai 2015. E trist faptul că vorbim în continuare de arme nucleare după 70 de ani, pentru că asta este realitatea. În continuare se consideră armele nucleare un lucru important fără de care nu se poate. În multe state neoccidentale se încearcă câștigarea know-how-ului necesar pentru a obține această tehnologie. Uh, dar nuclea, uh, siguranța noastră nu poate fi garantată prin uh, tehnologie nucleară. Pentru că dacă s-ar utiliza, am dispărea de pe fața Pământului și aceste arme nu sunt decât o amenințare la uh, specia umană. Cine uh, deține însă aceste arme le va uh, menține în continuare Mulțumesc pentru această ultimă intervenție. Are acum cuvântul în alta reprezentantă, doamna Mogherini. Uh, I will, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Voi porni de la o observație care a fost făcută într-una din ultimele intervenții. A fost uh, foarte clară și a spus totul. Trebuie să protejăm uh, tratatul, să-l consolidăm, să îl transformăm într-un tratat uh, care să fie susținut pe plan global să fie substanțială. Acesta este esența mesajului Uniunii Europene în ce privește conferința legată de revizuirea tratatului de neproliferare a armamentului nuclear. Iar cineva a făcut o trimitere de ordin general pe care o apreciez foarte mult că este evident pentru cetățenii europeni că nici măcar nu trebuie să uh, avem o dezbatere pe această temă, că lucrurile sunt clare, dar uh, există încă o cale lungă pe plan mondial până ne vom atinge uh, obiectivul uh, de neproliferare. Uh, a armamentului, iar negocierile legate de programul nuclear uh, iranian uh, vor avea de asemenea un impact asupra conferinței. Eu uh, sper că vor exista evoluții pozitive semnificative până atunci și pot să vă asigur că um, voi um, acționa cu multă dedicație pentru ca um, să ne atingem acest obiectiv. Conferința va fi, o, din acest punct de vedere, o oportunitate și cred că de fapt, în domeniul dezarmării lucrurile sunt legate între ele, trebuie să existe uh, credibilitate a demersurilor. Dați-mi voie să menționez două aspecte în, pe marginea dezbaterii. Sigur că dumneavoastră sunteți cei care trebuie să decideți dacă veți adopta sau nu o rezoluție pe această temă. Această dezbatere a fost încurajatoare pentru mine și uh, trebuie să insistați în comisiile de specialitate în uh, a acționa în vederea conferinței, pentru că Parlamentul European are dreptul să-și facă vocea auzită. Și cred că este important să rămână deschis și canalul de comunicare, inclusiv cu societatea civilă, cu opinia publică, cu parlamentele naționale. Sunt convinsă că aceasta este o chestiune care uh, poate afecta securitatea uh, cetățenilor noștri uh, și să uh, nu uh, cădem prada unei iluzii false uh, uh, că tratatul de neproliferare nu ar fi legat de siguranța noastră. Ar fi o abordare naivă. Și aș mai spune că amenințările la adresa securității sunt din ce în ce mai mari. Tocmai de aceea trebuie să uh, lucrăm uh, vis-a-vis -vis de implementarea măsurilor de dezarmare. Iar pașii care au fost uh, declanșați în ultimele decenii și în ultimii ani, pentru că unii au menționat doctrina Obama, sunt relevanți. Cred că Eh, trebuie să ținem seama de tensiunile cu care ne confruntăm nu doar în Europa, ci în lume în general, să ne concentrăm cu atât mai mult pe munca noastră pentru eh, a consolida prin tratatul de neproliferare condițiile de securitate. Deci eh, vă asigur că lucrez din toate puterile în acest sens și uh, uh, voi reprezenta această uh, voință a dumneavoastră și la conferința de la New York. Mulțumesc, doamna Mogherini. Vă mulțumesc și pentru lungul maraton din această după-amiază. Au fost dezbateri foarte uh, bune, dar s-au uh, spus și cuvinte urâte și uh, vă asigur că biroul uh,